Je vous propose... Dragi prieteni, vă, pun, vă propun să începem reuniunea. După cum spuneam, în absența domnului președinte, care este într-o altă reuniune și care m-a rugat să-l uh, înlocuiesc. Uh, veți găsi observații privind reuniunea coordonatorilor um, și dacă nu aveți observații, ele vor fi considerate adoptate până la sfârșitul reuniunii. Primul subiect de pe ordinea de zi este propunerea de regulament de modificare a regulamentului pentru instituirea unui cod comunitar de vize. Este un proiect de aviz pentru Comisia Libe și dau cuvântul raportorului, domnul Levi. Dar doamna de Monte va vorbi în locul uh, lui. Doamna de Monte, aveți cuvântul. Yes, thank you very much. Concerning the... Mulțumesc frumos! În ceea ce privește domeniul turismului și transportului, s-au uh, obținut deja rezultate în discuțiile anterioare propunerea modificării codului de vize și vizelor turistice uh, încă de acum trei ani. Noua propunere dorește să simplifice și mai mult procedurile actuale pentru emiterea vizelor de ședere scurtă. Există un echilibru între aspectele de economice și aspectele de securitate în domeniul uh, vizelor dorința fiind aceea de a facilita călătoriile uh, turiștilor, însă fără a periclita siguranța cetățenilor Europei. Prin urmare, se va stimula creșterea și uh, loc, um, locurile de muncă în sectorul turismului. Astfel, uh, Europa va rămâne în continuare principala destinație turistică a lumii. Propunerea simplifică procedurile pentru cei care vor să vină în uh, Uniunea Europeană pentru sejururi scurte, uh, reducând costurile și birocrația. Dați-mi voie să vă spun câteva dintre principalele realizări creșterea termenului, uh, scăderea termenului pentru luarea unei decizii de la 15 la 10 zile, astfel încât să se poată depune um, solicitările și în uh, consulatele altor țări. Uh, simplificarea formularelor de solicitare și permiterea uh, solicitărilor online pentru a promova turismul pe termen scurt, un uh, stat membru poate hotărâ Uh, să permită solicitările de viză la anumite puncte de trecere a frontierei cu un termen maxim de șapte zile. Conform propunerii votate în plenară și codului de vize inițial, există câteva rezultate care nu sunt incluse în propunerea inițială um, Comisiei. De exemplu, emiterea obligatorie de vize multiple a fost uh, schimbată, fiind transformată într-un uh, sistem uh, cascadă. Conceptul vizelor de turism și ideea includerii profesioniștilor culturali și sportivi lipsește cu totul, ceea ce nu arată o abordare pozitivă a Europei culturii și patrimoniului cultural. În sfârșit, există și alte elemente care nu sunt explicate. Ce călătorii care au nevoie de viză reprezintă o cotă tot mai mare dintre turiștii care vin în Uniunea Europeană și cea mai mare creștere, atât în cifre absolute, cât și în uh, cifre uh, ale cheltuielilor. Numărul uh, de sosiri uh, ai turiștilor cu viză au crescut cu 175% din 2009 până în 2016, la 37,8 milioane, iar numărul total al sosirilor a crescut cu doar 38%. Și în cifre absolute au fost 11 milioane de sosiri din China, 5,5 din Rusia, 3,1 din țările africane și 2,4 milioane sosiri din Turcia. Asta în termen de cazare în 2016 în zona Schengen. Am introdus câteva cifre pentru a anunța facilitările suplimentare ale uh, propunerii Comisiei pe aceleași principii. Creșterea uh, perioadei până la 10 ani uh, pentru călătorii legitim calificați conform sistemelor din alte țări, menținerea dispozițiilor actuale vis-a-vis -vis de perioadele mai uh, lungi uh, de valabilitate pentru eurodeputați, permiterea unei șederi prelungite în zona Schengen pentru călătorii legitimi, respectând totodată limitele dreptului domestic să permitem uh, solicitanților să-și depună uh, cererile de viză în consulatul altei, altui stat membru dacă consulatul statului de interes este cel, la cel puțin 500 de kilometri de locul de reședință, mai ales în țările mari de asemenea modificări la nivelul taxelor pentru a sprijini uh, strategia de promovare a turismului european. Avem și exemple excelente în acest sens. Aștept cu interes observațiile și sugestiile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă de Monte. Să îi ascultăm acum pe raportorii din umbră. Vim din partea PP. Ai cuvântul? Mulțumesc frumos, domnule președinte. Și pentru mine este o onoare să înlocuiesc pe Claudia Montero, colega mea din grup, care este încă în concediu de maternitate. Domnule președinte, este un subiect delicat. Și vă amintiți că în 2014 am avut o discuție urgentă cu Comisia de atunci privind politica în domeniul vizelor la momentul respectiv, Parlamentul European a respins propunerea Comisiei. Însă, în perioada intermediară, se pare că noi, ca Uniunea Europeană, am uh, devenit foarte stricți în politica de uh, în acordarea vizelor. Suntem în jumătatea de jos a clasificării în ceea ce privește facilitarea emiterii de vize. Și evident, sunt o serie de factori care intră în joc aici. Pe de, altă, pe de o parte, avem de-a face cu turiști, dar și cu profesioniști, cum ar fi pescarii sau alte uh, meserii uh, similare. Însă, în Europa avem și migrație legală și ilegală. Claudia Montero, în numele grupului PP, consideră că noua propunere merită atenție, însă avem cinci observații de făcut. În primul rând, se pune întrebarea dacă solicitările electronice de viză au ce căuta în această propunere. De exemplu, în Canada, uh, Statele Unite sau uh, regiunea de sud a Asiei se poate solicita viză electronic și interviul poate avea loc tot electronic și se pare că au aranjamente mai bune decât noi în vigoare, iar digitalizarea procedurilor uh, europene de viză uh, Uh, este un proces încă foarte complex. În al doilea rând, sunt evident oameni care merg uh, constant în uh, vizită în alte țări, fie ei marinari, pescari sau alți oameni care călătoresc pe mare și nu vor să trebuiască să solicite aceste vize prea frecvent. Oamenii se uită la ce face Uniunea Europeană și statele membre uh, sepa- luate separat. În articolul 36, uh, aliniatul A al regulamentului uh, propus, se vorbește exact despre aspectul uh, perioadei de, de luni uh, cu care uh, trebuie luni în avans uh, pentru formularea notificării de prelungire a vizei. Întrebarea este dacă propunerea din 2015 nu ar fi fost mai bună. Eu personal Cred că taxele de viză trebuie să beneficieze uh, industria turismului. Cred că acest lucru s-a și sugerat aici. Însă trebuie exprim- să, să vedem cum se poate face acest lucru în practică. Cam acestea au fost uh, observațiile colegei mele de la PP, Claudia Montero. Uh, și sunt convins că procesul va continua cu succes în continuare. Domnul Zlotovski. Mulțumesc, vreau să uh, îi mulțumesc uh, și eu pentru elaborarea acestui de, uh, proiect de aviz. Sunt de acord cu orientarea sa generală și anume facilitarea procedurilor de viză pentru aceste persoane care vor să intre pe teritoriul Uniunii Europene în mod legal în scopuri economice sau pentru formare sau pentru a-și vizita familia ne dorim ca aceste persoane să revină tot mai des la noi. Europa este prima alegere a turiștilor din toată lumea, ceea ce, fără îndoială, presupune beneficii majore pentru economia noastră. Condițiile bune de acordare a vizelor ar fi propice acestei evoluții, dar să nu uităm că Europa este supusă constant unei presiuni migratorii, iar facilitarea sistemului vizelor poate și ea să ofere un anumit uh, spațiu pentru abuzuri. De pildă, propunerea Comisiei de a accelera uh, prelucrarea cererilor de viză merge exact în acest sens. Pentru mine nu e nicio justificare pentru această uh, scurtare a termenului și cred că riscul este mai mare decât beneficiile în cele din urmă raportorul subliniază necesitatea de a folosi experiențele internaționale, în special a Statelor Unite, despre, se vorbește în asta și despre amendamentele 5 și 7. Însă vă reamintesc că Statele Unite au un sistem de vize care este eficient înainte de orice altceva și care, de altfel, gestionează foarte bine diversele aspecte ale politicii migratorii și introduc un bun echilibru. Iar eu cred că toate facilitățile de intrare pentru turiști nu trebuie să presupună pericole suplimentare pentru zona Schengen. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zlotovski. Din partea ALDE, Ianoș. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE susțin în principiu propunerea Comisiei care uh, ușurează procedura de obținere a vizelor și totodată susțin și proiectul de viz al uh, raportorului care merge în aceeași direcție cu propunerea comisiei. Propunerea noastră uh, îndeamnă la o simplificare și mai mare, în sensul de a avea documente uh, justificative la un nivel cât se poate de uniform și vom uh, face apel de asemenea la folosirea optimă a resurselor digitale, atât în timpul aplicației online, cât și în timpul obținerii vizelor. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Doamna Arnotu, din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Reforma uh, propusă de această uh, comisie este o surpriză pentru că se întâmplă rar ca ea să meargă în sensul în care ne dorim și noi, adică o consolidare a frontierelor și accelerarea returnării uh, cetățenilor în țara de origine atunci când este cazul. Uh, în primul rând vreau să vorbesc despre uniformizarea vizelor de intrare multiplă pentru a combate anumite practici frauduloase, în special așa numitul fenomen de visa shopping și apoi uh, punerea în funcțiune a unui mecanism, un fel de levier care să pună, uh, de pârghie care să pună Uh, presiune pe țările terțe în recuperarea cetățenilor lor, cetățeni care se regăsesc în mod ilegal pe teritoriul european. De altfel, testul ar putea să meargă chiar mai departe, instituind pentru statele membre posibilitatea de a suspenda emiterea de vize Schengen câte vreme efect, uh, eforturile uh, așteptate nu sunt desfășurate așa cum trebuie de către statele vizate. Însă, pentru că există adesea un însă, la ce folosește această reformă a codului de vize dacă nu se înscrie într-o politică coerentă în domeniul emigrației, un, o politică uh, care să se fi debarasat de scrupulele uh, anumitor organisme internaționale. Cum să explicăm declarațiile multiple ale uh, conducătorilor europeni uh, care se trezesc cu situația de a vedea populația europeană înlocuită pur și simplu de către uh, migranți. Mă gândesc inclusiv la dublarea vizelor pentru studenții uh, migranți, printre altele. Dați-mi voi să vă atrag atenția asupra două fenomene. Primul se referă la solicitanții de azil care pleacă în vacanță în uh, țările de origine, unde ci că ar fi amenințați. În acest caz, ei ar trebui expulzați sau ar trebui să, se le, să li se interzică retur returnarea. În al doilea rând, cei care uh, sunt, uh, rămân ilegal pe teritoriul european după ce le-a expirat viza Schengen. Acum mai bine de 10 ani era vorba că ar fi aici uh, aceasta una, ar fi aceasta una dintre cele mai importante filieră de imigrație uh, ilegală. Statele membre au cifre clare în Franța, de exemplu, s-a explicat că în Algeria uh, eliberarea de vize Schengen este obiectul unor fraude evidente. Um, se pare că, și citez, mulți algerieni sosesc în Franța cu vize, dar nu mai pleacă niciodată. Astfel, sunt a doua comunitate uh, cu situație nereglementată în Franța. Și atunci, și aici uh, este un subiect de actualitate astăzi, uh, dată fiind epidemia din Algeria, cred că ar trebui să luăm uh, măsuri drastice în ceea ce privește emiterea de vize Schengen. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte solicitări de intervenție, o să rog pe doamna Sorensen să vorbească în numele Comisiei. Aveți cuvântul. Good afternoon, everyone. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Referitor la propunerea din 2018, a existat, într-adevăr, o propunere în 2014 care nu a ajuns niciodată să fie adoptată din mai multe motive. Și faptul că colegiuitorii nu au putut cădea de acord a dus la retragere din partea noastră. Iar acum am decis să facem o propunere mai uh, țintită. Am uh, menținut uh, unele din aspectele de facilitare din propunerea precedentă, nu a existat un acord formal asupra acestor, dar la nivel informal părea să existe un acord uh, asupra acestor puncte specifice. De asemenea, credem că această propunere nu creează sau nu ar contribui la o scădere sau la o Uh, la o împiedicare a venirii turiștilor. În evaluarea noastră de impact am explicat cum am ajuns la nivelurile propuse. În evaluarea de impact explicăm de asemenea că am întrebat statele membre cât costă o procesare a vizelor, sau a unei vize și e foarte greu de calculat. 80 de euro corespunde foarte îndeaproape cu taxa care ar fi fost dacă am fi crescut uh, suma pe bază de inflație la nivelul UE. Deci uh, din 2006 când s-a stabilit uh, suma. Credem că această creștere nu va împiedica pe nimeni să călătorească. Vă amintesc că obiectivul taxei pe viză nu este să facem profit, ci să acoperim uh, costurile statelor membre în procesarea solicită solicitărilor de vize. Nu am menținut emiterea obligatorie sau în fine propunerea privind uh, vizele cu intrări multiple din 2014, dar în, de fapt o există și am creat un sistem uh, progresiv um, în momentul în care anumite condiții sunt îndeplinite, statul membru este obligat să dea o viză pe 3, 5 uh, și așa mai departe ani. statele membre au considerat că unul și-au dat seama că um, există multă generozitate față de anumite țări, um, să spunem uh, Rusia, de unde nu vin uh, foarte mulți uh, migranți, dar situația este diferită față de alte țări. Um, cu acest nou sistem se poate introduce un sistem progresiv se pot, uh, se pot acorda vizele în mod mai generos pentru anumite țări și mai puțin generos pentru alte țări. Încă ceva. Am uh, menținut propunerea privind uh, sistemele temporare la frontieră. Um, dacă însă statele membre ar aplica asta, subliniez, este o posibilitate care nu este obligatorie, deci este o soluție opțională pentru statele membre care doresc să facă asta pe termen scurt, de exemplu pentru a promova turismul pe termen scurt. În acest caz, toate uh, cerințele relevante trebuie să fie respectate. De asemenea, trebuie să evaluăm uh, orice proceduri prevăzute în acest uh, sens. Tocmai de aceea notificarea preliminară este foarte importantă. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre nevoia digitalizării. Suntem foarte conștienți de asta. Iar cei care au citit comunicarea noastră din septembrie anul trecut vor ști că am vorbit despre viitorul politicii vizelor și despre faptul că este necesar să folosim tehnologiile moderne pentru a facilita acordarea vizelor. În același timp, însă, există anumite zone din lume în care nu există acces la uh, tehnologiile moderne, deci sistemul nu trebuie să fie exclusiv uh, în această toamnă însă vom lansa o serie de studii pentru a analiza cum să facem lucrurile cel mai bine. Poate să eliminăm autocolantul de viză, care este și el un obstacol, în sensul că trebuie să fie produs, trebuie să fie sigur și um, caracteristicile de securitate trebuie întotdeauna modificate, um, Uh, actualizate, falsificatorii sunt întotdeauna foarte inteligenți, deci uh, um, trebuie renoite aceste autocolante cât se poate de uh, des. Eliminăm astfel um, aceste probleme, dar am și facili... prin tehnologie eliminăm astfel de probleme, dar și facilităm lucrurile pentru că solicitantul nu mai trebuie să vină la consulat, să se deplaseze ziua de azi trebuie să se deplaseze la ambasadă sau la consulat pentru a primi acel autocolant. Și aceste deplasări ar fi eliminate dacă uh, vizele nu ar mai fi acordate prin autocolant. Însă asta îmi face pe etape. Întâi am face câteva studii și poate în viitor uh, am ajunge la eventuale schimbări ale uh, temeiului juridic. Dar am prevăzut în acest document și posibilitatea ca statele membre să folosească platforme electronice pentru solicitarea vizelor. Cred că atât a fost din partea mea. Cu plăcere vă răspund la eventuale întrebări suplimentare. Vă mulțumim. Revin către colegi um, și către raportoare, doamna de Monte, pentru a vedea dacă dorește să tragă concluziile. Intervenuti. Mai întâi doresc să mulțumesc colegilor care au luat cuvântul pentru propuneri și uh, um, sugestii. Eu cred că Raportorul a încercat să îmbunătățească situația, inclusiv situația vizelor turistice, chiar dacă turismul reprezintă doar 10%, totuși turismul reprezintă 10% din PIB-ul european, deci pot să înțeleg anumite poziții mai restrictive, dar obiectivul este acela al facilitării și simplificării sistemelor odată cu digitalizarea. Uh, bineînțeles, voi transmite colegului nostru tot ceea ce ați spus și se va trece, bineînțeles, la faza următoare uh, de îmbunătățire a raportului. Mulțumesc, doamnă Del Munte. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 11 septembrie. Votul la TRAN va avea loc pe 9 octombrie uh, și votul pe fond în Comisia Libe pe 5 noiembrie. Și în plenară nu se știe încă când se va vota, dar poate înainte de sfârșitul anului. Trecem la următorul dosar. Uh, e vorba de um, Autoritatea Europeană a Muncii. Are, are cuvântul Michael de Gen de la S și D. Vă rog, aveți cuvântul. Dank. Äh, Herr Vorsitzender, ich freue mich, äh, heute im Ausschuss meine Stellungnahme zur europäischen Arbeit. Mulțumesc, domnul Decen. Äh, mă bucur să vă pot prezenta astăzi raportul meu privind Autoritatea Europeană a Muncii cu acronimul din engleză ELA. O mare realizare a Uniunii Europene este piața internă. El are mai mult, ea are mai mulți piloni pe care se bazează. Unul dintre aceștia este dreptul, de, dreptul concurenței europene astfel încât întreprinderile să aibă uh, condiții egale în toate țările și o piață de 500 de milioane de cetățeni. Cine încalcă prevederile uh, în ceea ce privește concurența, riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri la nivel mondial. Un al doilea pilon, la care ar trebui să fie la fel de important, este dreptul uh, european social și al muncii. Și este păcat că nu există mm, ceva mai clar la nivel european, așa cum se așteaptă uh, oamenii de la noi. Foarte sincer întreb, de ce nu există o um, anchetare și o urmărire uh, penală a întreprinderilor care nu respectă dreptul um, de muncă? la nivel uh, național uh, ce avem este legislație foarte strictă, dar la nivel european uh, este totul foarte diluat. Dacă vom lucra bine la această autoritate, ea poate deveni piesa lipsă, astfel încât să coordonăm politicile de muncă din Uniunea Europeană. El ar urma să aibă competențe destul de puternice în acest domeniu, iar noi, uh, în această comisie, ar trebui să salutăm asta. În, pentru aviz, uh, trei lucruri au fost importante pentru mine. Întâi, legislația socială în domeniul transportului, mai ales directiva 561 din 2006, prevede că țările vecine la Uh, trebuie să, uh, se vorbea, să se coordoneze între ele la controlul uh, camioanelor. Datele referitoare la controlele efectuate și rezultatele obținute sunt foarte restrânse. Aici, ELA ar trebui să promoveze cooperarea statelor membre și prin uh, oferirea unei baze de date coordonate și să sprijine statele membre în cooperarea lor. Pentru siguranța pe șoselele europene, comunicarea între statele membre este esențială. Există sisteme digitale pentru schimbul de informații între autorități, iar acolo unde ele există, ele trebuie să le sprijine, să le promoveze. De exemplu, registrul privind uh, întreprinderile de transport rutier este un, un bun uh, exemplu de uh, cum se pot crea legături între uh, registrele statelor membre este un instrument pe care ar trebui să-l folosim mai des. Astfel se poate recunoaște mai ușor dacă uh, o întreprindere a încălcat în trecut legislația națională sau europeană. Nu în ultimul rând, și acesta trebuie să fie obiectivul nostru, controlorii pentru dreptul muncii trebuie să aibă la dispoziție o aplicație care să îi uh, informeze în timp real referitor la situația o, uh, angajării șoferilor. Numai astfel vom uh, putea crea o Europa justă din punct de vedere social. Aștept uh, cu nerăbdare schimbul de opinii cu dumneavoastră, dragi colegi, și uh, aștept uh, de asemenea și amendamentele dumneavoastră constructive. Termenul pentru amendamente este miercurea viitoare la ora 12. Mulțumim, domnule Detian. Doamna Lukașevska, vă rog. Mulțumesc. Eu nu pot sprijini această agenție, mai ales că acronimul său Ela corespunde cu prenumele meu uh, diminutivat în um, nu pot decât să sprijin, mă scuzați, această agenție, mai ales că acronimul său uh, este, um, corespunde cu diminutivul uh, numelui meu. Trebuie să cooperăm, să promovăm cooperarea între statele membre, să oferim informații atât pentru angajator cât și pentru angajați. Toate aceste inițiative, toate inițiativele care merg în acest sens sunt importante. Iar piața unică, tocmai pe această libertate a circulației se bazează, a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor. Însă, iar în ziua de astăzi ne lipsește mânca, ziua de mă scuzați, mâna de lucru, um, lucrătorii nu sunt suficient de mobili, uh, tocmai de aceea ei trebuie să știe cât se poate de ușor uh, care sunt drepturile lor într-o altă jurisdicție, iar Um, angajatorii trebuie și ei să știe care le sunt obligațiile. Tocmai de aceea, Autoritatea Europeană a Muncii ar trebui să fie un fel de platformă pe care toți cei interesați să găsească informațiile care îi interesează în ceea ce privește legislația și sistemele în vigoare. De exemplu, în ceea ce privește sistemele de remunerație în cele 27 state membre informațiile în ceea ce privește contractele colective de muncă, pentru a ști ce trebuie să respecte. Iar um, rezultatele sunt foarte diferite în funcție de stat membru. De exemplu, în Franța, remunerația conține câteva zeci de categorii diferite. Deci, există o junglă de obligații, un sistem cât se poate de alambicat, care este foarte greu de descifrat pentru IMM-uri, de exemplu, dar și pentru lucrători. Această agenție ar fi un fel de platformă pentru a face schimb de informații. Ar fi de asemenea o bază de date care ar, fi, ar trebui să fie pusă, actualizată tot timpul și care ar trebui să fie disponibilă în toate limbile Uniunii Europene. Sunt foarte mulțumită de faptul că raportorul nostru vorbește despre o agenție. Da, este o agenție, în ciuda faptului că întâi a gând, a fost gândit ca un oficiu. Eu cred că putem cu toții să fim de acord ca această instituție să uh, fie o agenție. Este o agenție a muncii și mai ales în declarația comună a Parlamentului, Consiliului și Comisiei putem citi că atunci când se creează agenții, trebuie să se... Când se creează astfel de structuri, trebuie folosit termenul agenție, care este obligatoriu. Deci, nu va fi un oficiu, va fi o agenție. Acum, în ceea ce privește controlul uh, și medierea, eu sunt pentru colaborare, pentru schimbul de informații pentru controlele comune, cu condiția ca statele membre să și dea acordul pentru mediere și control. Însă, cel mai important este ca statele membre să nu-și depășească propriile competențe, să nu intervină în competențele instituțiilor și organelor naționale și să nu uh, depășească um, cadrul stabilit de legislația europeană în vigoare. Încă un lucru foarte important. Astăzi vorbim despre agenție, dar cred că în curând va trebui să vorbim și despre sediul acestei agenții. Uh, va trebui începu- să ne începem să ne gândim la asta și sper că atunci când se va alege sediul, se va ține cont de criterii demografice, geografice, din statele membre și că se va încerca plasarea acestei agenții într-un locul în care mobilitatea lucrătorilor este cât se poate de vizibilă. Deci, dacă ținem cont de faptul că nu putem uh, uh, să absolvim de orice uh, responsabilitate statele membre, dacă ținem cont de toate elementele menționate, cred că putem prevedea un câmp de acțiune suficient de larg pentru această agenție, încât ea să fie utilă și să pună la dispoziție informațiile necesare și importante. De asemenea, o agenție care să uh, împiedice abuzuri um, pe piața internă. Bineînțeles, la momentul potrivit, în numele grupului PPE, voi depune amendamente și sper că împreună cu uh, ceilalți raportori vom putea găsi compromisuri cât se poate de potrivite. Mulțumesc! În numele CR, domnul Slotovski. Merci, monsieur le président. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului nostru pentru acest proiect de raport. Din păcate, proiectul de raport uh, nu îndepărtează dubiile grupului ECR în legătură cu această idee. Pot chiar să vă spun că avem din ce în ce mai multe dubii um, acest organ, așa cum este el propus, ne întrebăm dacă respectă regulile Uniunii Europene, pentru că dacă acționează ca un fel de agenție și are o competență de agenție, înseamnă că este o agenție. Și uh, se folosesc de un termen nou, o nouă formulă, uh, Comisia s-ar părea că dorea să evite să creeze o nouă agenție, de aceea a evitat numele, dar până la urmă va fi o agenție. Într-adevăr, numele ELA e frumos, nu contează dacă îi zice agenție sau oficiu până la urmă. Sunt de acord cu doamna Ucașesca, dar mi-e greu să-mi închipui că uh, un oficiu, un birou cu o competență atât de largă de, peste întreaga piață europeană va putea să rezolve toate problemele din transporturi. Ar fi, cred, mult mai util să se dezvolte colaborarea între statele membre în cadrul grupului Eurocontrol. Uh, acest lucru uh, se menționează doar la sfârșitul textului și trebuie să spunem totuși că grație acestei organizații uh, s-a îmbunătățit uh, comunicarea, s-a creat un document unic pentru toți șoferii sau un formular comun privind sancțiunile. Astfel se lucrează în mod mai eficient și mai ieftin decât dacă se creează o nouă instituție care ar adăuga la birocrația deja greoaie din UE. Și să nu uităm uh, că uh, Raportorul nu spune nimic în legătură cu modul în care acest uh, oficiu ar sprijini întreprinderile, mai ales întreprinderile care nu pot să-și permită să plătească toate cheltuielile, mai ales după intrarea în vigoare a directivei privind detașarea lucrătorilor. Uh, cred că sarcina acestui oficiu ar, ar trebui să fie una de informare, de pedagogie um, la um, adresa lucrătorilor și a angajatorilor pentru că există riscul unor abuzuri eh, din partea întreprinderilor de transport. Deci, este clar că mm, acest oficiu ar interveni în domenii în care organele naționale ar putea interveni mai eficient. În articolul 5 uh, se cere deja să se verifice conformitatea cu un articol din tratat. Nu văd de ce s-ar da acestui oficiu competențe de mediere între statele membre. Nu văd nici de, de ce această agenție ar trebui să coordoneze com, uh, inspecții comune sau să ceară astfel de inspecții practic se depășesc nevoile de cooperare între statele membre. Deci, iată, dubile mele rămân și am dubii în legătură cu colaborarea dintre acest oficiu și statele membre. Oficiul European nu ar trebui doar să coordoneze inspecțiile naționale, dar chiar uh, să fie la inițiativ, să aibă inițiativa acestor uh, inspecții, să interpreteze prevederile legale uh, și să um, inițieze proceduri împotriva statelor membre dacă nu-și respectă obligațiile. Bineînțeles, vom depune amendamente la acest aviz, dar trebuie să vă spun încă de pe acum că grupul meu are atitudine um, mai repede negativă față de acest document. Ehm, deci nu îl sprijinim. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Slotovski. Domnul Radoș de la ALDE are acum cuvântul. Nu este. Are cuvântul uh, domnul George Bar. Domnul Bach. Beglückwünschen für seine Arbeit und uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe colegul Decen. A menționat piața unică și condițiile uh, echitabile și acestea sunt subiecte foarte importante. Tocmai de aceea crearea unei agenții, autorități, cum vreți să-i spunem, uh, este uh, importantă și mai încolo va trebui, indiferent de cum îi spunem, și să-i dăm resursele necesare. Mi se pare că crearea acestei autorități este urgentă. Ideea nu este nouă. Michel Barnier din 2013, când era uh, comisar pentru piața internă, a venit cu această idee. Uh, tocmai pentru că în domeniul social apăreau uh, multe um, probleme și s-a ajuns la um, condiții injuste de lucru. Comisia de ocupare va trebui și ea să se ocupe de subiect, ci va trebui să uh, înțelegem că nu e ceva care se limitează numai la detașări. În ceea ce privește competențele, mă tem că dacă nu oferim suficiente resurse pentru această autoritate, că ea nu va avea nicio uh, putere Uh, Michael Detien a vorbit despre controle. În momentul de față, fiecare stat are de făcut un raport anual referitor la câte uh, controle au fost făcute, câte sunt prevăzute și nicio țară nu își respectă cota. Unele, unele dintre țări nici măcar nu, nu reacționează la raport, uh, nici măcar nu furnizează cifre și comisia asta cu mâinile în sân. Este numai un exemplu, dar uh, poate fi extins și la mai multe domenii. Pentru mine esențial va fi și uh, un element menționat și de colega Lukashevska, și anume ideea um, cât de, de multă cooperare trebuie să existe cu statele membre. Trebuie să fie o, o valoare adăugată, nu putem să ne opunem statelor membre, trebuie să uh, aducem la oaltă competențele lor, agenția trebuie să creeze o valoare adăugată europeană. Importantă este și medierea, ideea ca nu fiecare litigiu să ajungă în fața Curții Europene de Justiție, ci ca uh, dinainte să existe posibilitatea unei medieri în care fiecare stat să prezinte cum vede situația și apoi să se găsească o soluție. Aș dori să mai menționez um, rolul partenerilor sociali. Ei trebuie să fie incluși, să fie nu numai consultați de la bun început, ci să uh, participe de la bun început activ um, la acest uh, dosar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, George! Doamna Revodalon. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Proiectul de aviz al lui Michel merge în direcția cea bună și aduce o valoare adăugată reală la propunerea Comisiei Europene Includerea regulamentului privind serviciile aeriene este un punct esențial pentru a completa competențele autorității europene a muncii. Această autoritate trebuie să poată să controleze practici abuzive bazate pe programe complexe care permit unor firme uh, să uh, facă contracte de muncă echipajelor sale în țări în care nu locuiesc pentru a reduce costurile deci autoritatea trebuie să controleze uh, și um, um, activitatea falsă în calitate de um, întreprinzători uh, independenți. Misiunile inspectorilor generali uh, vor fi mai eficace dacă vor putea avea loc în timp real și prerogativele autorității trebuie să fie clare în caz de conflict între două autorități naționale sau în cazul refuzului unei autorități naționale să coopereze. Autoritatea nu trebuie să fie doar mediator, trebuie să poată uh, să arbitreze și să ia decizii obligatorii și vom coopera cu plăcere cu uh, raportorul în continuare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Arnutu. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Știți că Georges Clemenceau a spus, dacă doriți să îngropați o problemă, faceți o comisie. Ei bine, această formulă este în continuare de actualitate un secol mai târziu, pentru că atunci când Uniunea Europeană se confruntă cu propriile limite, Comisia scoate uh, din sac o nouă agenție Uh, și tot pentru a parafraza pe, pe Clemenceau, Uniunea Europeană este foarte fertilă pentru că plantează comisari și cresc agenții. Se creează o nouă autoritate și acesta este un simptom al mantrei din ce în ce mai multă Europa. Um, povestea e tot timpul aceeași, dar europenii cred din ce în ce mai puțin povestea. se dorește prevenirea abuzurilor. Bun, dar, dragi colegi, chiar credeți că astfel se va ameliora uh, situația lucrătorilor noștri și se va pune capăt șomajului endemic care afectează anumite state ale Uniunii Europene? Eu cred că și această agenție va fi la, la fel um, uh, de ineficace ca și autoritățile naționale, pentru că tocmai sistemul european în sine este viciat, este un sistem care a făcut concurența uh, mm, din concurență o, dongă, o, o dogmă, prin extinderi premature um, frontiere care lasă să treacă pe oricine. Uh, Uniunea Europeană pur și simplu a alimentat delocalizările, a favorizat conferența neloială de care suferă agricultorii, transportatorii, lucrătorii, ca să nu mai vorbim de salariile în scădere din cauza unui mâini de lucru dezrădăcinată, dar ieftină. Deci sunt foarte sceptică când vine vorba de această nouă agenție, ni se promite că este un pas enorm spre o Europa socială, poate are intenții mai bune, dar știm că cele mai că și în iad uh, sunt o grămadă de intenții bune. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă! Dau cuvântul acum uh, reprezentantului Comisiei, domnul Iejoa, de la DGMUF. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mai întâi, mulțumesc raportorului pentru raportul de aviz și pentru sprijinul său pentru crearea acestei autorități, ELA, și pentru sprijinul său pentru includerea acestei competențelor acestei autorități în domeniul transportului. Voi limita intervenția la patru observații. Mai întâi, iau notă de uh, mai multe amendamente ale raportorului, care are obiectivul de a consolida obligația statelor membre de a coopera cu ELA, de exemplu, obligația de a transmite informații și dacă nu există cooperare din partea statelor membre, ELA um, va cere comisiei să ia măsurile necesare. Aș spune că aceste amendamente sunt conforme multor intervenții ale mai multor membri al acestei comisii atunci când s-a prezentat propunerea. O a doua observație, iau notă de faptul că raportorul dorește să se concentreze uh, pe uh, evaluări între, uh, între autorități, uh, pe schimburile de experiență între acestea pentru a îmbunătăți controlele. O a treia observație, raportorul propune să se includă referiri la transporturile rutiere, la aviație și la regulamentul 1008-2008. Uh, Comisia, în propunerea sa, se concentrează pe uh, transporturile rutiere, unde există o nevoie reală și urgentă de a îmbunătăți situația aplicării legislației și să existe un instrument de punere în aplicare. Nu trebuie să uităm în acest context că nu există o agenție pentru transporturile rutiere, există o, o agenție însă EASA în uh, cadrul uh, aviației, în cazul aviației. Se pot consolida și uh, competențele EASA. Uh, ELA însă nu ar avea um, o listă Uh, limitată de competențe, s-ar extinde, s-ar putea extinde uh, activitățile ELA nu doar la transportul rutier, ci și la aviație. În această dimineață am vorbit mult despre aviație și directorul meu general, Enrico Rolei, a subliniat faptul că DGMUF de la Comisie pregătește un raport privind aspectele sociale din domeniul aviației care va fi disponibil înainte de sfârșitul anului și vom examina dacă e nevoie de un nou instrument de punere în aplicare de ELA sau extinzând competențele EASA. Deci subiectul este încă deschis. Ultima observație se referă la amendamentul 16 în care raportorul propune ca inspectorii să aibă acces direct la informațiile din uh, sisteme. Um, Comisia sprijină acest obiectiv general ca um, uh, accesul inspectorilor la informații să fie facilitat. Singura noastră întrebare ar fi dacă în acest regulament care fondează ELA trebuie să se regăsească această uh, Um, regulă, această prevedere în ceea ce privește accesul inspectorilor și nu în legislația sectorială pentru transporturile rutiere. Cei trei raportori pentru, din pachetul pentru mobilitate asta doresc și au propus acest lucru. Acestea sunt cele patru observații pe care am dorit să le fac pentru a reveni la un lucru spus de domnul Zlotovski, care nu mai este în sală, și anume care este valoarea adăugată pentru firme dacă se creează o astfel de agenție, răspunsul este foarte simplu. Firmele care respectă regulile ar avea un avantaj față de firmele care nu respectă regulile europene, care ar uh, primi amenzi. Deci aplicarea clară a măsurilor este avantajul și rolul indicatelor, uh, într-adevăr există un rol pentru sindicate, dacă nu greșesc, în proiectul de regulament s-a prevăzut ca um, sindicatele să aibă un rol în așa numitul grup pentru actorii interesați. În rest, uh, evaluarea noastră în legătură cu proiectul de raport este foarte bună. Mulțumesc! Vă mulțumesc și dau acum cuvântul din nou raportorului nostru, Michael, pentru a trage concluziile. Um, uh, mulțumesc! Am uh, luat notă de Uh, ceea ce s-a spus și uh, unele dintre ele mă bucură foarte mult, doamnă Lukașevska. Cred că dincolo de chestiunile semantice, uh, la nivel de conținut ne vom înțelege. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Bach și pentru apelul de a sublinia rolul partenerilor sociali Și mm, aceste lucruri vor fi văzute, bineînțeles, în mod pozitiv uh, și în uh, țara mea de origine. Mai sunt câteva lucruri pe care trebuie să le gândim. Aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și bună cooperare. Euh, Mulțumesc, uh, Micael. Vă reamintesc că data pentru depunerea amendamentelor este 12 septembrie și se va vota în Comisia Tran în 9 octombrie. Și trecem la al treilea, la al treilea dosar al, uh, după amiezii, standardele de performanță de emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi. Un proiect de aviz uh, pentru Comisia Competentă ENVI. Raportorul este din partea PPE, doamna Virkunen. Dacă nu, învim, Cred că a Cred că a plecat cu un camion mare, spune domnul Vim. Înțeleg că nu avem raportoare, spune domnul președinte. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit poste de minutes. Je sais pas, attendre. Ouais, ils sont. Alors, on n'est pas en avance. Hein.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 Te ocupi tu, Vim? Înțeleg că da, așa că îi dau cuvântul. Domnul Vim Van de Camp va vorbi în numele doamnei Virkunen. De fapt, am omis că trebuia să o înlocuiesc pe doamna Virkunen, așa că o să citesc textul pe care mi l-a transmis în engleză. Comisia a propus aceleași reduceri de CO2 pentru vehiculele grele, așa cum a, așa ca și pentru autoturisme și camionete. Adică în 2025 o reducere de 15% și în 2030 o reducere de 30%. Conform doamnei Vircunan, aceste obiective sunt foarte ambițioase pentru vehiculele grele, pentru că nu putem să le comparăm cu autoturismele. Cred că va fi necesar un mix de soluții pentru a atinge aceste cerințe și trebuie să ținem seama de faptul că reducerile emisiilor se pot obține și prin elaborarea de soluții cum ar fi optimizarea sarcinii Uh, asistențe pentru șofer, uh, formarea șoferilor, crearea de stimulente pentru actualizarea și modernizarea uh, parcurilor auto, asigurarea investițiilor în infrastructură, dezvoltare și întreținere. Un lucru de o importanță deosebită este neutralitatea tehnologiei. Trebuie să ținem seama de toate inovațiile existente. Din păcate, um, Vecto și metodele sale de calculare nu sunt neutre din punct de vedere tehnologic la momentul de față. Prin urmare, am propus Comisiei să stabilească o metodologie de lucru de la sondă la roată până în 2022, în locul sistemului actual de la rezervor la roată, pentru a ține mai bine seama de performanța ecologică a combustibilului și a energiei și de utilizarea lor finală la vehicule. Cred că este important să se găsească un echilibru bun în rândul țintelor, uh, să se promoveze inovarea și să stimulăm competitivitatea europeană creând locuri de muncă cu uh, aptitudini uh, foarte bine dezvoltate. Salutări, Hena! Da, salutări și din partea noastră. Mulțumim, Vim, pentru că ai uh, înlocuit-o așa ad hoc. Uh, ascultăm acum raportorii din umbră. Cristin uh, Rovodalong din partea socialiștilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Normele de emisii pentru vehiculele ușoare există de greu, da, de mult, dar pentru cele grele, acesta este prima Uh, serie de standarde și ne bucură acest lucru. Dacă vrem să respectăm uh, angajamentele luate pentru 2050, trebuie să începem să acționăm de astăzi pentru că mai încolo va fi prea târziu. Industria auto face parte dintre um, elementele principale ale um, de, uh, industriei europene. Inovarea în acest sector este bună pentru planeta noastră, dar și pentru competitivitatea noastră industrială. Însă, denumirea de vehicul greu uh, cuprinde o realitate complexă cu o multitudine de utilizări și de tipuri de vehicule, fiecare optimizat pentru o anumită sarcină. Unele parcurg un milion de kilometri în, uh, viața, pe, în ciclul lor de viață, uh, iar altele vor acoperi distanțe mult mai mici, încă zil, însă zilnic, timp de câteva ore, transportând pasageri. Aceste măsuri sunt încă recente și nu putem să analizăm ceea ce e cu adevărat fezabil. De aceea, într-o primă abordare, trebuie să avem abordări diferite pentru a progresa în ritm util. În schimb, revizuirea din 2022 va fi esențială pentru uh, perfecționarea legislației, introducerea mai multor tipuri de vehicule și revederea obiectivelor în creștere în mod ideal. Toată lumea trebuie să lupte pentru a opri schimbările climatice. Nu există un răspuns tehnologic uh, la cheie, ci mai trebuie să contăm pe toate tehnologiile disponibile pentru că fiecare are avantaje și dezavantaje și există uh, direcții promițătoare cu piețe mai mult sau mai puțin dezvoltate. Însă trebuie să avem un punct de plecare solid pentru a ne consolida legislația în anii următori și, dacă este posibil, Parlamentul European trebuie să fie mai ambițios decât Comisia în acest sens. Mulțumesc, doamnă Revodalon. Din partea ALDE, domnul Radoș, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului ALDE, salut această propunere Cred că ea este în deplină compatibilitate cu politicile de mediu ale Uniunii Europene și foarte similară cu o altă propunere privind emisiile uh, vehiculelor pentru pasageri și standardele pe care le-am elaborat într-un alt regulament. De aceea, poziția ALDE este foarte similară. Adică acceptăm uh, obiectivele de bază propuse de Comisie pentru reducerea emisiilor, însă suntem deschiși și unei abordări mai ambițioase. Producătorii pretind că propunerea Comisiei de 15 și apoi 30% pentru 2025, respectiv 2030, este prea ambițioasă și pretind că procesele tehnologice moderne nu pot garanta uh, îndeplinirea acestor ținte. 2022 este anul când va avea loc revizuirea. Iar regulamentul va intra în vigoare în câțiva ani. Deci o să avem la dispoziție doar 2-3 ani între intrarea în vigoare și revizuire, ceea ce face dificil de spus cât va avansa tehnologia în perioada respectivă. Sprijinim ideea metodologiei de la sondă la roată până în 2022. Este singurul indicator realist al nivelului emisiilor. Credem totodată că simularea Vector trebuie actualizată. Aceasta nu presupune tehnologii noi și nici contribuții în ceea ce privește emisiile și nu va acoperi nici tehnologiile mai avansate ce vor apărea ulterior pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Așadar, susținem propunerea Comisiei de actualizare a vectostimulării și prin amendamentele noastre vom încerca să definim lucrurile cât se poate de precis. Mulțumesc din partea verzilor, domnul Dalund. Mulțumesc, domnule președinte. Este o chestiune urgentă pentru că absența unei legislații ambițioase pentru emisiile de CO2 la vehiculele grele creează trei probleme. Emisiile acestea se estimează că vor crește cu 9% între 2010 și 2030 datorită creșterii uh, activității de transport. Fără obiective de reducere, nu se vor atinge obiectivele de reducere stabilite. Apoi, tehnologiile trebuie încă implementate pe piață. Prin urmare, operatorii de transport și clienții nu pot să facă economii de combustibil și nici economii la facturi producătorii din alte țări, cum ar fi China sau Japonia, au introdus deja măsuri pentru reducerea acestor emisii. Deci, absența unor asemenea planuri de reducere aici în Uniunea Europeană ne afectează negativ competitivitatea pe această piață. Potrivit valorii de impact a Comisiei, tehnologiile deja disponibile pot obține reduceri ale emisiilor cu 15 până la 20% până în 2025, fără măcar să ținem seama introducerea altor măsuri până în 2025. De asemenea, studiul de evaluare al impactului arată că o țintă cu minus 20% este cea mai eficientă și benefică pentru societate pentru 2025, pentru că oferă producătorilor o țintă ambițioasă și realizabilă. Mi se pare așadar uh, că uh, surprinzător că, nu, că însăși Comisia nu a ținut seama de recomandările sale. De asemenea, studiul de impact al Comisiei indică faptul că este necesar ține, să se țină seama de toate celelalte analize, iar verzii vor introduce amendamente în acest sens. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dalunde, doamna González Peñas, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și doamnei Vircunan uh, pentru acest raport. Uh, știm că de ani de zile sectorul transporturilor rutiere se confruntă cu probleme mari din cauza concurenței acerbe, din cauza condițiilor de lucru ale șoferilor și regulamente ca cel dezbătut uh, pot uh, să contribuie la uh, îmbunătățirea situației. Această legislație are obiectivul ca în vehiculele să uh, aibă emisii mai puține de dioxid de carbon și astfel sectorul poate contribui în mod solidar și transparent la lupta împotriva schimbărilor climatice și la atingerea obiectivelor acordului de la Paris. Ni se pare că acest lucru este absolut esențial. Suntem uh, de acum, sprijinim uh, intenția Comisiei de a avea o abordare treptată, dar poate mm, este un pic lipsită de ambiție, având în vedere că aplică legislația doar uh, vehiculelor celor mai poluante. Considerăm că este important ca acest regulament să meargă înainte, dar vom depune amendamente pentru a evita Uh, uh, permiterea unor comportamente laxe care ar pune în pericol reducerea emisiilor. Pe de altă parte, considerăm că este foarte importantă și vom sprijini orice inițiativă care va permite să se facă în Europa ceea ce se face deja în alte țări, cum ar fi Japonia și Statele Unite, și anume se, există niveluri minime obligatorii pentru uh, producătorii vehiculelor cu emisii scăzute de dioxid de carbon în anumite avantaje. Astfel uh, am avea încă o garanție că se investește în cercetare uh, și că aceste noi vehicule grele vor, fi, vor intra pe piață mai rapid. În fine, doresc să subliniez, așa cum o fac de obicei, că această problemă trebuie abordată pe diverse căi, că trebuie neapărat uh, să o facem la nivelul transporturilor în comun, uh, trebuie să investim în transporturile uh, pe calea ferată, cele mai puțin poluante și este important uh, să existe noi vehicule cu, cu motoare mai puțin poluante. Așa cum am spus, vom depune amendamente și suntem optimiști, sperăm că vom ajunge la un acord pe baza acestui uh, raport. Mulțumesc! Vă mulțumesc, care cuvântul acum reprezentantul Comisiei, vă rog. Thank you very much for Mulțumesc pentru că ați invitat Comisia să facă observații și mulțumesc și raportorului pentru uh, că ne-a prezentat un raport destul de scurt, ceea ce ne face ușor uh, intervenția. Trebuie să spun niște lucruri de la important. De la început, din partea comisiei este important că am încercat să abordăm trei lucruri în același timp. Pe de o parte, aspectul de protecția mediului înconjurător, emisiile de CO2 de care, de care s-a vorbit. Pe de altă parte, operatorii de transport pentru că vrem ca ei să aibă de câștigat din această propunere. Și dacă vă uitați la studiul de impact, cu economiile de combustibil care se pot face, operatorii de transport vor putea să spună să economisească 25.000 de euro costuri de combustibil în primii 5 ani de utilizare a vehiculului. Este o sumă imensă de bani care stă pe stradă pur și simplu și cred că ar trebui să o ridicăm să punem mâna pe ea când adoptăm această propunere. Sperăm noi în acest an. Și în al treilea rând, um, trebuie să ne asigurăm că producătorii europeni rămân competitivi la nivel internațional. S-a făcut referire la alte uh, circumscripții din lume, Statele Unite, China, Japonia. În Japonia chiar au deja standarde pentru vehiculele grele și de aceea presiunea de producție de noi tehnologii crește. Trebuie să ne asigurăm că producătorii noștri progresează și evoluează și ei și nu pierd leadership-ul tehnologic pe care, fără îndoială, îl au la momentul de față. Însă, abordarea um, avută, după cum s-a spus de mai multe ori aici, este una în etape, fiindcă este prima dată când reglementăm emisiile vehiculelor grele. Deci, în ceea ce privește baza de cunoștință pe care avem la Comisie, acesta este una limitată. Ne-ar fi plăcut, evident, să includem toate categoriile de camioane, camionete, autobuze uh, de uh, scurtă distanță. Mm, munca este enormă și diferențele sunt foarte mari comparativ cu autoturismele care sunt similare, însă camioanele, autobuzele, camionetele sunt diferite între ele. De aceea am ales această abordare etapizată. Am finalizat analiza privind camioanele mari, care reprezintă cam 75% din emisiile produse de camioane. Deci deci partea cea mai mare, și vrem să le abordăm pe celelalte în revizuirea din 2022. Și de aceea am uh, stabilit această revizuire atât de devreme, în patru ani de acum încolo, pentru că considerăm că până atunci vom avea datele. Instrumentul folosit, Vecto, este un instrument de simulare și, într-adevăr, Vecto nu este ceva ce finalizezi și îl ai pentru totdeauna. Nu, Vecto este uh, un instrument uh, la care se lucrează tot timpul, fiindcă în acest model se introduc toate noile tehnologii care apar în timp. Și atunci Comisia va avea de lucru constant în perioada următoare pentru a actualiza Vecto și a se asigura că el reflectă cele mai recente tehnologii eficiente. În acest caz, așadar, uh, dacă mă uit la unul dintre amendamentele propuse pentru a analiza și acele camioane foarte lungi, așa numitele sisteme modulare europene, ele urmează să fie analizate în 2022, deci nu cred că din partea Comisiei vom avea vreo problemă cu acest amendament. Însă, un alt amendament vis-a-vis -vis de sistemul de la sondă la roată, cred că ne, dau, ne dă dureri de cap serioase. Am analizat asta în studiul de impact și asta ar însemna că ar trebui să extindem sistemul de simulare vector la întregul uh, sector uh, al combustibilului. Iar sectorul combustibilului nu este răspunderea uh, sectorului auto, însă obligația inclusă aici ține de sectorul auto. Și atunci o întrebare este cum poți să faci uh, industria auto să fie răspunzătoare de emisiile care se produc înainte ca combustibilul să ajungă la rezervor. Trebuie să vă mai reamintesc faptul că aceste emisii sunt acoperite de alte texte legislative comunitare în special directiva privind energiile regenerabile, care tratează problema biocombustibililor și oferă stimulente pentru acestea. Când am stabilit uh, atingerea obiectivului de minus 40% al Uniunii Europene, cele două politici de biocombustibil și emisii CO2 uh, de la vehiculele grele vor trebui să uh, se uh, completeze reciproc. Dacă începem acum să introducem uh, biocombustibilii aici, atunci o să numărăm practic de două ori. Dacă vă uitați la ținta din directiva privind energiile regenerabile, în 2030 ar trebui să avem o reducere a emisiilor de 29-30 de milioane de tone de CO2. Dacă vă uitați la acest text legislativ, reducerile de emisii care vin din reglementarea acestor camioane vor fi mai mici. Deci, dacă folosim biocombustibilii pentru a calcula reducerile la care ne așteptăm aici, producătorii nu ar trebui să îmbunătățească absolut nimic și atunci putem rezolva acest lucru doar crescând semnificativ obiectivele, ținând seama și de biocombustibili. Este foarte important așadar să analizați această dimensiune și noi am avut aceeași discuție privind uh, Uh, dioxidul de carbon și uh, um, autoturismele. Asta se va vota luni la Luxemburg, însă este esențial să nu numărăm de două ori reducerile de emisii dintr-un text legislativ în altul pentru că ar fi o proastă reglementare, nu o reglementare inteligentă și ar fi o duplicare a eforturilor care va crea povară administrativă semnificativă pentru industria auto, căci aceasta ar trebui să răspundă de raportarea emisiilor care se produc înainte de rezervor și care efectiv nu țin de ele. Îmi pare rău că vorbesc atât de mult pe un raport uh, scurt, dar uh, ultima mea remarcă mi se pare foarte importantă în toate discuțiile pe care le vom avea legat de vehicule, fie ele ușoare, fie ele grele. Mulțumesc frumos! Mulțumim, spune președintele. Nu știu care e treaba cu votul misterios de luni la Luxemburg. Nu știu, sunt voturi secrete sau ce-o fi? Bine, acum îi dau cuvântul lui Vim, fără îndoială, pentru a formula concluziile. Sigur că da, domnule președinte, vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile și opiniile lor și de asemenea reprezentantului Comisiei pentru clarificarea uh, acestui dosar. Și o să reiau doar o idee a domnului de Lundă din partea uh, verzilor, care spunea că nu este uh, un uh, obiectiv ambițios. Credeți-mă, grupul meu consideră că e unul foarte ambițios și uh, haideți să ne întoarcem în 2030 să vedem care dintre noi a avut mai uh, mare dreptate. Foarte bine. Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 13 septembrie, votul urmând să aibă loc în 9 octombrie. Și iată, ajungem la ultimul punct din această dupămasă, instituirea programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru programul spațial, un proiect de aviz uh, pentru Comisia Competentă care este ITRE, din nou, inamovibilul Vin va răspunde în locul uh, domnului Salini, care este raportor pe acest proiect din partea PPE. Vim? Aderen op uh, donderdagmiddag niet het grootste succes is. Domnule președinte, o reuniune joi după amiaza nu e întotdeauna cea mai bună soluție, mai ales pentru colegii care trebuie să călătorească mai departe. Este un dosar important, un uh, subiect important. În numele domnului Salini aș dori să vă prezint proiectul său de aviz. Transportul și spațiul sunt uh, strâns legate uh, în această perioadă în care tehnologia avantajă um, evoluează, mă într-un ritm vertiginos. O serie de tipuri de transport sunt legate de servicii din uh, spațiu. Avem e și nu numai Um, servicii legate strâns um, de um, programul spațial. Eu mă voi ocupa în mare parte de chestiunea autovehiculelor autonome și conectate. Dar avem și schimbările climatice care pot beneficia de pe urma creșterii sectorului spațial dacă facem o fuziune între EGNOS, um, Galileo și un alt pro, um, program, vom avea SSA, um, ceea ce va reuni toate, uh, deci EGNOS, Galileo și Copernicus uh, și uh, tot, toate acestea vor fi prevăzute sub un nou program. Se, în CFM se acordă cifre importante pentru perioada până în 2027. Um, fie că e vorba de transportul maritim, uh, aviatic, aviatic sau rutier, trebuie să acordăm resurse pentru ca acest tip de transport, aceste tipuri de transport să fie sigure, eficiente și durabile. Această nouă agenție europeană și programul spațial ne vor permite să acompaniem toate tipurile de transport și să le um, facem mai operaționale, mai eficiente. Colegul Salini consideră că în momentul de față avem întârzieri mult prea mari în ceea ce privește sateliții. Avem un satelit uh, care s-a defectat uh, și trebuie să nu uităm nici uh, deșeurile spațiale. Însă Conform domnului Salini, și eu sunt de acord cu el, trebuie să ținem cont de uh, clima spațial, spațială. Bun, nu plouă, nu ninge, dar uh, sunt elemente care um, afectează uh, sateliții. Aceste elemente trebuie clarificate, trebuie știut cine va face ce uh, și uh, cum vom facilita uh, transportul. Și nu în ultimul rând, securitatea cibernetică, domnule președinte, pentru că toate aceste tehnologii pot fi folosite și cu rele intenții dacă nu ne protejăm în mod corespunzător. Domnul Salini și-ar dori ca programul spațial să fie mai sigur, dar în același timp trebuie să permită și concurența astfel încât uh, toți uh, partenerii să poată participa uh, și dincolo de frontierele europene să putem crea colaborări. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei Revădalân, care face un one-woman show în această după-amiază. A, ba nu, mă scuzați, doamna de Monte. Îmi cer scuze, m-am adresat doamnei diferite. Bun, deci... Doamna de Monte, în numele locului Asis. Mulțumesc, domnule președinte, în numele colegului Francisco Asis. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă. Avem de-a face, de fapt, cu un dosar care abordează un subiect foarte important pentru viitor, cu mari implicații pentru sectorul transporturilor. Cercetările științifice în acest domeniu oferă o serie întreagă de oportunități pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre, pentru industrii și pentru cetățeni. Ne confruntăm cu o serie de provocări, schimbări climatice, dezvoltare durabilă, condusul autonom, dar și uh, securitate, controlul frontierelor, reglementarea traficului, siguranța rutieră. Ei bine, pentru toate acestea putem găsi noi soluții în spațiu și noi trebuie să fim lideri acestei explorări. Este crucial ca Uniunea Europeană să vadă explorarea spațiului ca pe o prioritate. Trebuie să alocăm mai multe resurse financiare cercetării și dezvoltării. Din punctul nostru de vedere, propunerea de CFM din partea Comisiei Europene nu este suficient de ambițioasă, el Parlamentul European trebuie să solicite mai multe resurse pentru a face față problemelor pe care trebuie să le rezolvăm la nivel european. Aș vrea să spun că, numele, că grupul SND va contribui la discuție cu o serie de amendamente și sperăm că vom putea coopera strâns pentru a avea la final un text cât se poate de bun. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Am să dau cuvântul uh, Uh, grupului ALDE, dar domnul Telicica nu poate fi... Vă voi prezenta eu poziția domnului uh, Telicica, care nu a putut fi prezent. Uh, mulțumește pentru proiectul de raport pe care îl poate sprijini în mare parte. Având în vedere propunerea de CFM, domnul Telicica este de acord cu raportorul în sensul că trebuie concentrată munca Comisiei pentru Transport asupra unui număr restrâns de priorități strategice – la nivel general este pentru crearea un, pentru menținerea unor entități diferite în programul unic uh, spațial. Asta duce la, ar duce la o strategie europeană coerentă și asta ar trebui să faciliteze uh, și monitorizarea programului pentru perioada 2021-2027 nu trebuie să uh, ca uh, rezultatele să se limiteze la bune intenții. Domnul Telicica este pentru extinderea mandatului uh, acestei agenții cu sediul la Praga. Programul um, Domnul Telicica consideră că comisia noastră trebuie să se exprime cu un singur glas Din acest motiv și din perspectiva dezbaterilor din Comisia pentru Transport, domnul Telgica s-ar interesa mai mult de, de anumite priorități. Întâi, garantarea unui buget suficient uh, și în conformitate cu amploarea programului pentru sectorul uh, transporturilor uh, în mod general. Resursele sunt avute în vedere atât din punct de vedere bugetar, dar și din punct de vedere al interacțiunii cu celelalte programe. Apoi, garantarea utilizării și punerii pe, pe piață a produselor oferite în acest program și garantarea interoperabilității. În acest punct de vedere, al insista asupra importanței, sta, importanței standardelor legate de aceste tehnologii. În al treilea rând, accentul pus pe securitatea cibernetică a programului spațial, ținând cont și de dezbaterea în care este implicat Parlamentul în ceea ce privește mandatul ENISA. În al patrulea rând, consolidarea evoluției program, evaluării programului și uh, evaluării rezultatelor sale. Un lucru pe care l-am mai menționat și în ceea ce privește mecanismul privind interconectarea Europei. Are cuvântul acum doamna Revodalon. Nu mai sunt alți raportori din umbră? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru munca uh, foarte uh, cuprinzătoare a raportorului în ceea ce privește programul spațial european pentru următoarea perioadă. Acest proiect de aviz uh, numește bine uh, prioritățile Parlamentului în raportul său privind strategia spațială europeană cu scopul de a promova uh, uh, programe spațiale europene în domeniul, uh, în toate tipurile de transport. Miza este una fundamentală, iar raportorul nostru este, un, este raportor și la ITRE și cred că asta a consolidat cooperarea între comisii. Salut amendamentele depuse uh, în domeniul uh, nivelului european uh, în ceea ce privește sateliții. Asta corespunde și cu poziția Parlamentului în acest sens. Voi depune amendamente pentru a consolida această preferință europeană în acest domeniu atât de important pentru suveranitatea Uni Uniunii Europene, cum este accesul la spațiu. Aș dori să uh, Uh, adresez câteva întrebări pentru a ști dacă regulamentul prevede un program pentru următorii 20 de ani pentru lansar, lansările de sateliți. A fost și o întrebare din partea Parlamentului European și aș vrea să știu ce se prevede despre asta în regulament. Mulțumesc, doamnă Revodalân. Îmi dau și mie cuvântul, nu pentru a îl reprezenta pe domnul Telicca, ci pentru a face câteva observații în nume personal. În primul rând, ar dori să salut calitatea atât a regulamentului propus de către agenție, uh, cât uh, și pentru calitatea uh, muncii raportorului. O muncă destul de intensă. E păcat că au plecat euroscepticii de serviciu, pentru că, iată, avem un subiect um, care ține și de suveranitate, care ține, e drept de suveranitate, dar de suveranitate europeană nu există uh, politică spațială la nivelul statelor membre. Dacă n-ar exista politică europeană în acest domeniu, am fi cam în a treia divizie. Am văzut când a fost vorba de uh, Galileo că toată lumea a încercat să se fofileze. Dar acum câțiva ani mai târziu, uitându-ne înapoi, putem să ne întrebăm care ar fi situația um, și cât de consolidată ar fi suveranitatea Europei și a statelor membre dacă nu, ar nu ar fi existat acest efort european. Deci, dacă uh, putem spune că există un domeniu în care uh, se pune problema suveranității europene, e bine aici. Uh, este cazul. Câteva alte observații. Un, este un subiect care rămâne foarte deliga, delicat. Accesul la spațiu. Am văzut care au fost dificultățile pentru a uh, relansa programul Ariane 6 și am văzut uh, dificultățile din punct de vedere strategic în ceea ce privește lansatoarele, transportul în uh, domeniul privat, reutilizarea acestor lansatoare și uh, modernizarea uh, tipurilor de propulsie. Din, trebuie să ținem pasul și trebuie regândit bugetul pentru că un buget insuficient înseamnă este echivalent cu zero, pentru că riscăm să pierdem o două observație. În acest cadru este cât se poate de important să putem avea un program multianual pentru lansări uh, europene. Fără asta nu avem program și ținând cont de angajamentul Uniunii și al Comisiei în acest sens, uh, mi se pare că este ceva foarte important. O a treia remarcă în ceea ce privește așa numitul downstream. Există mult mai multă exploatare a Uh, datelor obținute prin, uh, din spațiu sau prin intermediul spațiului decât costă um, um, obținerea lor. Deci trebuie să um, permitem valorificarea serviciilor um, spațiale în aval. Iată observațiile pe care doream să le fac. În orice caz, vom sprijini acest document uh, și eu personal voi depune câteva amendamente pentru a sublinia importanța subiectului. Îi dau cuvântul doamnei Conecina din partea GUE, care este prezentă. Aveți cuvântul, doamnă Conecna. Mulțumesc, domnule președinte. Já tedy musím přiznat asi na rozdíl od vás, že jsem v návrhu komise. Spre deosebire de dumneavoastră, Propunerea comisiei pe mine m-a dezamăgit. Nevoia de a avea un management de proiect mai eficient, mai ieftin, a fost uh, neglijată. Comisia în continuare ar urma să, uh, să gestioneze uh, activitatea agenției și programele. Asta nu duce la eficiență. Comisia poate gestiona, poate delega unele competențe agențiilor, dar nu vrea să renunțe la competențele sale și nici nu vrea să renunțe la mai mult de la cei mai mult de 100 de um, funcționari care verifică agen, uh, activitatea agențiilor. Eu sunt convins că um, comisia ar trebui să fie un intermediar în domeniul uh, în acest domeniu. Trebuie să se ocupe de cooperare internaționale, de reglementare, iar activitățile trebuie să se ocupe, agențiile trebuie să se ocupă de evoluție tehnologică și pentru, de arhitectura sistemelor. Propunerea de uh, regulament menține status quo-ul, însă el nu este eficient. Amendamentele mele vor încerca să corecteze puțin aceste elemente. Mulțumesc! Corriger le tir euh, a corecta lucrurile în politica spațială e deseori necesar. Acum vom da cuvântul Comisiei. Domnul Delso are cuvântul. Acum funcționează. Microfoanele funcționează și mai prost decât programul spațial european. Intervenția mea va fi scurtă, doresc doar să spun ce s-a făcut la nivel european nu s-ar fi putut face de statele membre fiecare pentru sine. Programul Galileo, care este de resortul acestei comisii, ne permite deja acum să asigurăm o precizie pe care nu o asigură niciun program din lume. Deci Galileo este, aduce deja mai mult decât orice uh, program uh, uh, de tip GPS din lume. Deci trebuie să fim mândri de asta și iar programul Copernicus este considerat de toată lumea ca fiind un program care a obținut rezultate excelente și Departamentul de Stat al unei țări mari de cealaltă parte a Atlanticului, care nu prea grează programe ale altor țări, a făcut un comunicat de presă pentru a mulțumi programului Copernicus pentru ajutorul în cazul unor evenimente grave din Statele Unite. Deci, mai în general, vă mulțumesc pentru sprijinul propus în avizul comisiei și mulțumesc, bineînțeles, raportorului. Ați subliniat o serie de puncte care mi se par uh, importante. Politica lansatoarelor, care este un subiect sensibil, se pune problema autonomiei europene și mi se pare important ca în textul propus uh, să se transmită un semnal în favoarea acestei autonomii europene pentru politica de lansatoare. Știu că subiectul este controversat, dar este important să afir, ne afirmăm poziția și că Parlamentul să-și afirme poziția. Comisia a propus un text, sper că îl veți sprijini. În ceea ce privește politica pe termen lung și viziunea strategică pentru următorii 20 de ani, din păcate, ciclurile bugetare mai scurte ne obligă să ținem cont de faptul că mm, CFM-ul va fi doar pentru șapte ani, deci nu pot să-mi iau angajamente dincolo de ceea ce s-a spus în cadrul strategiei spațiale europene adoptată și de acest Parlament. În ceea ce privește chestiunile de guvernanță, subiectul este unul delicat, dar aș dori să vă asigur că Comisia nu are de gând să nu-și respecte responsabilitățile, nu-și uh, asume responsabilitățile. Din potrivă, este important să existe un consens între toți actorii, adică Agenția Spațială Europeană, Agenția noastră de la Praga și Comisia Europeană, ca să cooperăm în mod armonios, pentru că ceea ce riscă să ne slăbească cel mai mult este această divizare între europeni și dacă nu reușim să cooperăm în mod armonios împreună, riscăm să nu mai avem această poziție de lider pe care o avem acum prin Galileo și Copernic. În ceea ce privește, în general, viitorul, intenția Comisiei nu este să facă o revoluție, ci să îmbunătățească ceea ce avem deja și să ajungem să avem programe în care peste 10 ani succesorul meu să poată să vă spună în continuare că sunt cele mai bune din lume. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru acest lucru. Mulțumesc! Un discurs foarte bun. Dragă Vim, și înainte de a da de a vă da cuvântul, colegul Heller a sosit la timp și cere cuvântul. Nu e obișnuit să dau cuvântul colegilor după comisie, dar uh, avem timp, așa că îi dau cuvântul lui Kate lui Keith, mă scuzați. Uh, Keith Taylor. Mulțumesc foarte mult. Eu aș prefera să aleg alt subiect, dar spațiul, pentru că am avut prea puțin de a face cu spațiul. Dar în notele mele spațiale scrie mulțumiți domnului Salini pentru uh, tot ceea ce a făcut până acum pentru acest dosar și Uh, se consideră că spațiul este al nostru al tuturor și trebuie să-l apărăm pentru generațiile următoare, să încurajăm comportamente responsabile în spațiu și dincolo de spațiu. Vom depune amendamente privind durabilitatea pentru a preveni uh, o cursă pentru resurse limitate grupul meu uh, va cere ca serviciile din Galileo și Copernic să fie disponibile gratuit altor autorități competente și să ceară sprijin pentru uh, sisteme inovante. Am dorit de asemenea să se îmbunătățească egalitatea de gen în sectorul spațial uh, Uh, încurajând uh, numiri de persoane în consiliile de administrație pe baza echilibrului de gen. Și uh, voi lucra cu plăcere cu raportorul și raportorul din Umbra în următoarele săptămâni și luni. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc, Keith. Are cuvântul acum la sfârșit Vim. Mulțumesc, domnule președinte. Este ridicol ca un grup mare, ca PPE-ul, se ocupă de patru subiecte diferite. Mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor, mulțumesc Comisiei pentru clarificări. Uh, sper că colegul Salini și colaboratorii săi au luat notă de toate observație. Grație Uh, transmiterii uh, lucrărilor noastre pe internet uh, și pentru a reacționa ceea ce a spus colegul Taylor, avem nevoie de ingineri buni și dacă sunt femei cu atât mai bine, dar calitatea contează. După aceste cuvinte, am încheiat ședința de azi și următoarea... Nu. Am încheiat Anul, ah, termenul pentru acest eh, raport, pentru amendamente, este 13 septembrie, ora 12. Deci, înainte să mergeți la masă, nu uitați să vă depuneți amendamentele. Următoarea reuniune va avea loc pe 24 septembrie 2018. Am încheiat lucrările de azi eh, în avans pentru că cei prezenți uh, au respectat timpul, dar acest lucru se datorează faptului că mulți sunt absenți. Uh, o seară plăcută și nu uitați că la 20.45 urmează Clasico. De football. Da, e bine